Următorul punct de pe ordinea de zi îl reprezintă uh, întrebarea orală adresată Comisie, Comisiei și Consiliului privind aplicarea directivei serviciilor. Dați fiind că avem noi participanți la această dezbatere, vă reamintesc că suntem uh, presați de timp și vă rog să vă respectați timpul de vorbire. Domnul Harbour, autor al acestei întrebări orale, are cuvântul timp de 5 minute doamnă președinte. Este un privilegiu ca prima mea intervenție în acest uh, în această sală plenară după ce am fost ales ca președinte al Comisiei pentru Piața Internă și mă bucur că colegii mei din Comisia pentru Piața Internă mă susțin astăzi, în această seară. Bineînțeles că nu trebuie să vă reamintesc de importanța directivei serviciilor pentru a arăta puterea pieței interne într-un sector care reprezintă 70% din economia europeană. Uh, locurile de muncă sunt uh, stringent necesare în actuala criză. Este vorba de o directivă care este foarte complexă, a avut nevoie de multă atenție și transpunerea directivei în mod complet și coerent este vitală. Dup- Scopul acestei directive este ca statele membre să elimine barierele în fața companiilor care vor să activeze în alte state. Și există sute de propuneri legislative sau de legi în diverse țări care au trebuit să fie modificate ca urmare a acestei propuneri în afara cazului în care toți colegii și toate statele uh, continuă în acel sens, discriminarea va continua. Implementarea trebuie să fie făcută în mod coerent. De aceea vreau, vreau în primul rând să salut Comisia pentru rolul de lider pe care l-a avut în gestionarea și coordonarea întregului proces de asemenea, vreau să mulțumesc Consiliului și președințiilor succesive. Această propunere a fost uh, convenită în 2006. Consiliul a cerut o transpunere coerentă a acestei directive la summitul. Și vreau să-i spun doamnei Malmström că am fost impresionați de uh, activitatea Suediei când am vizitat Suedia în septembrie, Suedia reprezintă un exemplu pentru alte state, în special modalitatea meticuloasă în care se asigură că autoritățile publice de la toate nivelele își înțeleg obligațiile conform legislației europene pentru audarea companiilor externe. Însă întrebarea noastră din această seară pune accentul pe ceea ce este cel mai important element statelor membre li s-a cerut să treacă printr-un proces de screening al legislației pentru a elimina elementele discriminatorii. Însă transpunerea din 28 decembrie este doar începutul unui proces de eliminare a obstacolelor, pentru că fiecare stat membru trebuie să facă o listă de propuneri uh, propuneri care discriminează împotriva altor țări care, și propuneri care pot fi justificate în interesul public. Acest proces inedit cere ca uh, statele să își examineze reciproc propunerile de discriminare. Aceasta va fi o parte vitală pe care o vom urmări cu mare interes. Și am dorit să vedem cum va aborda Comisia acest proces, ce va face Consiliul și aș dori și o asigurare că nu va fi un proces făcut în, fa- în spatele ușilor închise, pentru că consumatorii și companiile și grupurile de interes vor să știe cum vor avea loc, va avea loc acest proces. Vrem să vedem lista regulamentelor și statuturilor interne pe care vor să le mențină statele membre. După aceea, bineînțeles, există și informarea și accesul la proceduri prin tehnologia electronică. Un ghișeu unic pentru Uh, companii este un punct vital. Statelor membre li se cere să trimită aceste informații pentru a putea uh, facilita un sistem comercial ușor prin aceste sisteme. De a- aceasta este întrebarea noastră în această seară. Știm că Uh, veți transmite toate cele bune domnului Charlie McCreevy. Este foarte important să înțelegem perspectiva comisiei noastre. Pentru noi este de asemenea începutul unui proces din următorii 5 ani, un proces de monitorizare și susținere a acestui proces. Și trebuie să îi spun Cecilia Manstrom că m-a dezamăgit să văd în raport că Consiliul pentru Competiție a discutat în, în septembrie o notă din partea Comisiei că implementarea în deplină nu s-a transmis, transpus în fapte. Vrem să obținem aceste beneficii și le vrem acum. Președinte, mulțumesc, domnule Harbour. Uh, mă bucur să vă văd în plenară noul dumneavoastră rol. Dau acum cuvântul doamnei Malmström în numele Consiliului. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc domnului Harbour și Comisiei IMCO pentru că au ridicat o problemă foarte importantă și o dezbatere foarte importantă, așa cum a spus Malcolm Harbour, uh, libera circulația serviciilor este piața unghiulară, este piatra unghiulară a pieței interne, reprezintă 60-70% Uh, din piață, uh, este o sursă de locuri de muncă și va deveni din ce în ce mai importantă. Însă, așa cum uh, s-a subliniat, nu am văzut încă o mișcare complet liberă și o circulație complet liberă a serviciilor. În continuare mai sunt bariere de care trebuie să scăpăm și de aceea este o idee excelentă că avem această directivă a serviciilor și că ea trebuie transpusă până la 28 decembrie anul acesta. Evident, Comisia este cea Responsabil în ultima instanță să se asigure că directiva este implementată, însă în numele Consiliului vreau să spun câteva lucruri pe baza întrebării care mi-a fost adresată de către Comisie. În primul rând, în ce privește procesul de screening al legislației naționale, cum contribuie acesta la implementarea directivei serviciilor? Uh, practic, uh, se încearcă să se scape de problemele și de obstacolele care stau în calea liberei uh, circulații a serviciilor și bunurilor și criteriul de non-discriminare trebuie să fie uh, luat întotdeauna în seamă. La fel și criteriul uh, proporționalității. Dacă facem acest lucru, reducem birocrația pentru companii, iar statele membre ar trebui să poată să uh, raporteze Comisiei privind rezultatele screeningului până pe 28 decembrie în ce privește punctele naționale de contact, acestea ar trebui să uh, servească nevoilor uh, companiilor implicate. Oamenii se poate folosi serviciile online pentru a comunica cu autoritățile. Acesta a fost un lucru dificil de organizat, dar s-a bazat pe ideea că vom avea un sistem mai modern atunci când administrația europeană va avea un rol mai mare de jucat și în Malmo. Săptămâna viitoare, președinția suedeză va avea o întâlnire pe e-administrare, pe această chestiune a e-administrării, e-guvernării, cum se numește. Statele membre primesc susținere din partea Comisiei, se fac seminarii în care se pot face schimburi de experiențe și pentru ca aceste sisteme să fie cât mai prietenoase cu utilizatorii. O problemă mare este de asemenea limba în care sunt scrise uh, site-urile de internet. Trebuie să existe și posibilitatea ca unele site-uri să fie scrisă, uh, scrise în altă limbă decât în cea a statului membru. Uh, majoritatea statelor membre vor putea, uh, vor fi capabile să aibă informații în mai multe limbi privind punctele de contact și asta îi va ajuta pe uh, furnizorii de servicii să compare diferitele piețe și să aibă o imagine uh, generală uh, mai bună în legătură cu uh, evoluția serviciilor pe care le oferă. IMCO a întrebat dacă transpunerea se poate face la timp. Sigur, sper că acest lucru se va întâmpla. Toate statele membre au spus că vor încheia acest proces la timp și susținerea politică în acest domeniu este foarte importantă. Cea mai mare, cele mai mari provocări cu care ne confruntăm uh, în primul rând, întreaga directivă este foarte cuprinzătoare uh, și conține foarte multe măsuri, nu doar legislative care trebuie luate de statele membre. Uh, e vorba de structuri care trebuie înființate și care vor face mai eficientă administrarea și mai modernă. Dar sigur că va dura până se va întâmpla acest lucru efectiv. Screeningul, procesul de screening al legislației este o sarcină enormă și de asemenea găsirea unor soluții care să fie după aceea implementate în statute juridice, asta înseamnă că uh, oamenilor trebuie să se spună că au noi responsabilități, trebuie să fie instruiți și uh, o altă provocare este crearea acestor puncte unice de contact și evident să ne asigurăm și că ele funcționează. Pentru a încheia uh, implicarea Parlamentului și a celorlalți actori interesați Uh, e foarte importantă. E foarte important că uh, uh, toate aceste părți interesate sunt implicate pentru că în felul acesta avantajele implementării pot fi comunicate cetățenilor și comunității de afaceri și de asemenea oamenii își pot exprima nevoile și dorințele. Dialogul a fost foarte important în stadiile de negociere, în grupurile de referință, mulți actori implicați au fost implicați, au fost invitați la aceste negocieri și de asemenea am uh, încercat să comunicăm cât mai mult cu publicul pentru a obține o cantitate cât mai mare de informații și uh, opțiuni. Încă o dată vreau să mulțumesc Parlamentului pentru interesul acordat implementării directivei serviciilor și dat fiind rolul important pe care l-a jucat Parlamentul încă de la început de când s-a uh, adoptat această directivă, este foarte important că ne ajutați să ne asigurăm că și în statele membre se întâmplă ceea ce trebuie să se întâmple, adică implementarea. Cred că suntem de acord că directiva trebuie implementată la timp, că acest lucru e foarte important, mai ales uh, dată fiind criza economică, pentru că această directivă a serviciilor ne va da un instrument important ca să scăpăm de criza economică și să avem în continuare creștere economică, economică și uh, noi slujbe. Președintele Deșență, deci, mulțumesc. Acum are cuvântul comisarul. Madam President. Doamnă președinte, Ah, stimată ah, doamnă președinte exercițiu a Consiliului, domnule Harbour, stimați membri ai Parlamentului European, vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru această întrebare orală foarte oportună, mai ales în numele colegului meu, Charlie McCreevy, dat fiind ah, punerea în aplicare a directivei serviciilor. Cu mai puțin de doi ani înainte de, de două luni mm, Uh, înainte de uh, termen de punere în aplicare este um, un moment binevenit de a evalua lucrurile. Această directivă este una dintre cele mai importante inițiative adoptate în ultimii ani. Are un potențial uriaș în ceea ce privește înlăturarea piedicilor, în ceea ce privește comerțul și piața internă și în ceea ce privește modernizarea administrației. Iar implementarea solidă este foarte necesară în contextul economic actual. Știm acest lucru foarte bine, iar Parlamentul European și mai ales Comisia IMCO nu numai că au jucat un rol foarte important în adoptarea acestui document, dar Comisia a apreciat interesul dumneavoastră continuu în ceea ce privește monitorizarea făcută de statele membre în ceea ce privește aplicarea directivei. Din partea noastră, Comisia și-a respectat angajamentele de înlesnirea procesului de aplicare, s-a vorbit despre acest lucru. Am luat uh, în serios uh, solicitările statelor membre de asistență și am făcut eforturi fără precedent pentru a le sprijini. Am avut peste 18 de întâlniri bilaterale cu statele membre, a, grupurile de experți s-au întâlnit la Bruxelles 13 ori până acum, dar Comisia nu poate duce procesul de punere în aplicare la nivelul statelor membre aici. Statele membre intră în joc și trebuie să transpună directiva serviciilor. Acest lucru a reprezentat o provocare pentru acestea. Într-adevăr, a fost o provocare, fiindcă este vorba de aplicarea unor proiecte foarte vaste, cum ar fi um, înființarea unor ghișe unice, precum și revizuirea legislației privitoare la servicii. A fost uh, o mare provocare, fiindcă um, implica o mare coordonare între toate nivelurile administrației. Este vorba de uh, administrația națională, regională și locală. Cum stau lucrurile acum? Jumătate din statele membre par să uh, Uh, fie pe punctul de a finaliza punerea în aplicare a directivei până la termenul de la sfârșitul lui 2009 uh, sau începutul lui 2010. Unele state membre s-ar putea să întârzie. Această situație nu este pe deplin mulțumitoare, mai ales pentru cetățeni și pentru afaceri, întreprinderi care doresc să folosească de drepturile lor pe piața internă. Chiar dacă situația nu este neobișnuită comparată cu alte directive privind piața internă, ne dă oarecare motive de îngrijorare. Însă, în egală măsură, trebuie să ținem cont de faptul că s-ar putea ca mai mult decât pentru oricare altă directivă, statele membre trebuiau să facă față unor mari greutăți de natură practică și juridică. Dat fiind aceste lucruri, rezultatele pe care speram, la care speram să ajungem la începutul anului viitor s-ar putea să fie considerat foarte bun. Dați-mi voi acum uh, să vă răspund mai amănunțit la întrebările dumneavoastră. Deci, aproape toate statele membre au finalizat procesul de examinare a legislației naționale. Unele mm, uh, se mai ocupă încă de acest proces. Uh, măsura în care această examinare a dus la o transpunere eficientă a directivei este foarte greu de evaluat în această etapă. Termenul de transpunere nu a expirat încă, iar statele membre nu și-au uh, înaintat încă modificările legislative comisiei, dar este limpede că un proces ambițios și riguros de examinare este foarte important pentru a ne asigura că există transparență uh, a legislației privind piața internă în toate statele membre. Este la fel de important pentru competitivitatea sectorului serviciilor în general. În ceea ce privește ghișeul unic. Este limpede că majoritatea statelor membre vor avea cel puțin uh, soluții privind un ghișeu unic funcțional până la sfârșitul lui 2009. Bun, nici, a, nici aceasta nu va fi o situație perfectă, dar va reprezenta o temelie solidă. Statele membre vor trebui să dezvolte în continuare și să actualizeze aceste ghișee unice care vor trebui să devină până la urmă uh, centre de guvernare um, uh, electronică la nivel european. Trebuie să avem uh, proceduri foarte clare pentru ghișeele unice, cum ar fi cele legate de drepturile lucrătorilor și impozitare. Întreprinderile și consumatorii trebuie să cunoască aceste reguli, regulile care sunt în vigoare, dar după cum știți, acestea nu sunt obligat, acest lucru nu este obligatoriu în directivă. Noi ne așteptăm ca aceste ghișee unice să uh, să, în momentul în care se vor dezvolta, aceste informații vor fi furnizate. Într-adevăr, unele state membre vor să facă acest lucru. Deja, în ceea ce privește aplicarea directivei în domeniul serviciilor sociale, în măsura în care sunt acoperite de directivă, se pare că această chestiune nu ne-a pus prea multe probleme. Directiva însăși conține mecanisme care garantează specificitatea acestor servicii și faptul că se ține cont de acest lucru. Este clar că părțile implicate au jucat un rol crucial pe tot parcursul procesului de punere în aplicare. Au în, urmărit îndeaproape eforturile statelor membre și au fost implicați în punerea în aplicare în diverse moduri. Noi dorim să ne asigurăm că părțile implicate sunt consultate anul viitor în uh, momentul evaluării rezultatelor punerii în aplicare. Iată, deci trebuie să găsim o metodă pentru a ne asigura că aceste consultări sunt bine țintite și foarte concrete. În cele din urmă, Domnule președinte, vreau să vă spun că multe state membre au ținut uh, consultări deschise uh, în cadrul procesului legislativ privind punerea în aplicare a directivelor. Unele uh, asociații de parteneri au organizat studii și sondaje privind aplicarea directivei. Este important la ora actuală să fim realiști și sinceri. Mai avem încă multe lucruri de făcut în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei, iar statele membre, care sunt codașe aici, trebuie să depună eforturi suplimentare. Eu însă sunt uh, convinsă că paharul este mai degrabă pe jumătate plin, dar trebuie să-l umplem în continuare și asta cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc! Köszönöm szépen, asszonyom. Időközben átvettem az elnökséget engedelmükkel. Vă mulțumesc. Nem fogok comunicálni önökkel. Köszönöm tehát Madame Ferreroval. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, doamne comisar, pentru această declarație, iar acum intervențiile în numele grupurilor. Dau cuvântul domnului Schwab. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Tocmai am auzit declarații din partea Consiliului și a Comisiei care ne transmit un mesaj încurajator. Europa se confruntă cu o competiție acerbă în domeniul serviciilor, în special, și trebuie să ne apărăm poziția. Înainte de această directivă, în Parlament, ă, dacă privim istoria acest, acestei directive, este foarte încurajator să auzim astăzi că paharul este pe jumătate plin. Aș dori să-i spun reprezentantei Consiliului că Parlamentului, Parlamentul nu a jucat până, doar până acum un rol, va juca un rol și în viitor și de aceea v-am pus această întrebare înaintea termenului de transpunere pentru a vă întreba pe dumneavoastră dacă acest, acest obiectiv al transpunerii totale va fi atins până la sfârșitul acestui an. Sper că veți face tot ce este posibil pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Acest lucru va fi evaluat de către cetățenii europeni, de către Uh, companii și de către cei care acordă servicii. Bineînțeles că cerem un nivel crescut al transparenței și uh, o evaluare a screeningului făcut în statele membre. Același lucru se aplică domeniului de aplicare al directivei. Vom păstra ne vom concentra și asupra deciziilor Curții de Justiție în ceea ce îi privește pe cetățeni, nu doar în interesul statelor membre. Ați menționat și evoluțiile electronice. Noi susținem asemenea evoluții, însă este decisiv să ne asigurăm că, în final, furnizorii de servicii pot să reducă birocrația și să simplifice procedurile online se va întâmpla acest lucru sau toate um, site-urile de internet uh, reprezintă doar uh, bariere în plus. Un punct final atunci când discutăm despre directivă și uh, menționăm sistemele de comercializare online, Acestea trebuie să ajute statele membre în transpunerea directivei și sper că Consiliul va face totul posibil pentru a, ca această directivă să intre în vigoare între la 31 decembrie în acest an. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Schwab. Ați utilizat pe deplin timpul de, dumneavoastră de vorbire, deci nu vă pot da posibilitatea să folosiți cartonașul albastru. Dau cuvântul acum doamnei Gebhardt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Apreciez faptul că putem discuta astăzi acest subiect foarte important și vreau să fiu foarte uh, clar în legătură cu un lucru. Noi, în Parlament, ne-am asigurat că obținem un bun compromis cu această directivă a serviciilor. Acest compromis se bazează în principal pe garantarea uh, legislației sociale a muncii și uh, garantarea serviciilor de interes general. Uh, Acestea fiind spuse, nu am văzut niciun răspuns la întrebările pe care le-am ridicat și uh, mi s-ar părea regretabil uh, dacă am aflat că este adevărat ce am auzit, și anume că există state membre care, când vine vorba de transpunerea acestei directive, folosesc problema transpunerii, tocmai pentru a uh, submina directiva, de a torpila directiva, spunând că drepturile angajaților nu sunt respectate așa cum ar trebui să fie. Și nu e doar o problemă legată de condițiile de lucru. În unele state e o problemă legată de faptul că definițiile fie au fost uh, rescrise sau într-un mod mai restrictiv, Uh, s-au oferit uh, justificări dubioase ca să se asigure faptul că uh, elementele de siguranță socială nu sunt implementate așa cum ar trebui să fie. Deci, reacția și răspunsul comisiei nu au fost foarte utile pentru că au oferit niște interpretări care noi credem că nu corespund celor corecte și exemplele pe care tocmai le-am dat arată cât de important este să avem un cadru legal pentru serviciile de interes uh, general, astfel încât drepturile sociale și drepturile de muncă să fie respectate, pentru că altfel nimic altceva nu va fi suficient în acest domeniu. Și mă întreb cât, mult, cât de mult în acest proces de transpunere au fost implicate uh, sindicatele și alți actori sociali, serviciile sociale. Am pus această întrebare, încă nu mi s-a răspuns și aș vrea să aud un răspuns bun la această întrebare. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc uh, foarte mult. Uh, domnul Croițman are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Răspunsul comisiei nu este deloc încurajator, așa cum a spus domnul Schwab, ci din potrivă este dezamăgitor. Când vine vorba de transpunere, doar 50% din state sunt în grafic, restul de 50% nu sunt la fel de avansate. Dacă mă gândesc um, la, Germania, landurile sunt responsabile de transpunere, iar în regiunea mea, pe 2 septembrie, am fost uh, prezent la prima lectură uh, privind transpunerea directivei și după cum vă dați seama că nu vom putea ajunge la o transpunere completă până la expirarea termenului și același lucru este valabil și pentru alte state membre. Este foarte important să vedem cum se va întâmpla fenomenul de transpunere dacă ne uităm la mm, alineatul 13.2 și cerințele de la acest alineat, faptul că mm, nu trebuie să existe întârzieri nerezonabile, nu cred totuși că ne vom putea uh, atinge obiectivul în ceea ce privește timpul, cum rămâne cu ghișele unice, cu um, competențele lingvistice necesare. Există acestea și oare administrația are capacitatea de a face față tuturor solicitărilor? Noi ne îndoim că lucrurile ar sta așa. Comis, uh, comisia trebuie, trebuie să ne spună care sunt statele membre care au rămas codașe și care sunt statele membre care respectă calendarul, după care ar trebui să ne gândim la posibilitatea unui moratoriu pentru acele țări. Sunt de părere că pe 1 ianuarie 2010 această directivă nu va fi gata de transpunere în foarte multe țări, ceea ce reprezintă o problemă gravă, chiar dacă aceste țări au avut peste patru ani la dispoziția. Iată, această concluzie este foarte dezamăgitoare. Mulțumesc foarte mult. Uh, următorul vorbitor, domnul Șimanski, un minut. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor. În această discuție vreau să vă pun în următoarea întrebare care a fost impactul crizei asupra implementării acestei directive. În țara mea, Polonia, în ciuda crizei și altor transformări, am reușit să pregătim o lege în legătură cu serviciile care este bazată pe uh, principiul libertății în uh, domeniul hotelier, uh, artistic și multe alte domenii. Compromisul atins în 2006 uh, spunea că aceste domenii nu, vor, nu vor fi acoperite de către directivă. Ce părere aveți despre aceste domenii acum în 2006? Când se vor uh, uh, avea în vedere aceste servicii de utilitate publică? Cu cuvintele comisiei, paharul este pe jumătate plin, dar când vom avea un nou pahar? Vă mulțumesc, domnule Șimanski. Doamna Svensson, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Compromisul uh, la care s-a ajuns în 2006 a presupus retragerea cererii ca aspectele sociale să aibă prioritate asupra uh, aspectelor legate de Uh, interesul economic. Și acesta este un lucru pe care domnul Haber l-a subliniat aici. Am auzit de la Comisie în mod foarte clar că în conflictul dintre diferitele standarde în ce privește uh, legislația muncii în diferite state membre, așadar, uh, este foarte important unde are o anumită companie sediul central, în ce țară. Comisia a scris niște linii directoare în care spunea că uh, compania nu trebuie să aibă neapărat un uh, reprezentant permanent în țara respectivă. Asta înseamnă că, de exemplu, sindicatele la un moment nici nu au nici cu cine să negocieze. Uh, deciziile uh, tribunalelor vor continua așa cum pe aceeași linie cum uh, s-a întâmplat și până acum și asta va pune într-o situație mai grea lucrătorii și drepturile acestora și uh, va pune în pericol și uh, tratatele acolo unde uh, drepturile sociale primează asupra pieței. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum trecem la alți vorbitori. Două minute, doamna Comi. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă spun că directiva privind serviciile oferă Uniunii Europene posibilitatea de a desăvârși piața internă până la urmă promovând uh, comerțul la nivel european, ceea ce le va permite guvernelor să-și coordoneze eforturile și să uh, reducă la minim costurile tranzacțiilor comerciale. Analizând procedurile administrative și încercând să, să înlesnim uh, stabilirea furnizorilor de servicii în alte țări, înseamnă că se încearcă stimularea economiei în această situație de criză. Directiva serviciilor adoptată de Parlament și Consiliu pe 12 decembrie 2006 face parte din strategia de la Lisabona a fost analizată și reanalizată în nenumărate rânduri, se ocupă cu chestiunile importante din ultimii 9 ani. Transformarea economiei europene într-una dintre cele mai competitive economii din lume, bazată pe cunoaștere, este una dintre prioritățile noastre. La ora actuală, Uniunea Europeană uh, se uh, um, încearcă să um, sporească cooperarea cu statele membre, astfel încât um, aplicarea de plină acestei directive este cu atât mai importantă. În această etapă nu discutăm numai despre uh, următoarea fază a aplicării directivei, ci facem un pas înainte către o Europa care este mult mai conștientă de mijloacele sale și poate să-și folosească mai bine resursele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor, doamna Verniu. Domnule președinte, doamna ministru, doamna comisar, stimați colegi, de la adoptarea sa și dezbaterea pasionată cu care a fost însoțită, directiva serviciilor a trecut în anonimat. Însă noi trebuie să fim vigilenți în faza crucială a transpunerii. Mă întreb în legătură cu transpunerile articolului 2 din directivă uh, și anume direct, serviciile sociale care sunt excluse din câmpul de aplicare. Este voia, vorba de anumiți prestatari care uh, sunt uh, restrânși în definiția acestor servicii. Mă întreb dacă Uh, o interpretare mai strictă ar putea să ducă la introducerea asemenea, a asemenea servicii în directivă. Însă trebuie să asigurăm protecția modului social european și sper că anumite state, cum ar fi Franța, nu vor profita de această transpunere pentru a liberaliza sistemele sociale sub pretextul de a se conforma cu legislația europeană. Trebuie să includerea serviciilor de interes general Eh, necesită o legislație europeană corectă și nu doar o eh, definiție eh, globală. Vă mulțumesc. Urmează domnul Thun und Honstein, doamna Hun und Honstein, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte implementarea corectă a servicii, directivei serviciilor pe piața internă este foarte importantă nu doar pentru antreprenorii europeni care operează pe piața europeană, ci și pentru consumatori. Exemplul uh, directivei serviciilor, uh, care a avut uh, la dispoziție trei ani pentru a fi implementată, arată că lucrurile nu funcționează și că nu toate statele membre vor fi capabile să facă acest lucru așa cum trebuie. Asta înseamnă că avem nevoie de o coordonare mult mai bună între țările membre și instituțiile europene ca să obținem o implementare uh, corespunzătoare în toate țările europene. De aceea am avut recomandările din iunie anul acesta uh, privind nevoia de a îmbunătăți funcționarea pieței interne. Eu personal cred că în acest proces de implementare ar trebui să mergem mai departe. Și de aceea proces, raportul uh, privind uh, tabela de scor a pieței interne a propus o reformă a pieței interne care să aducă reprezentanții instituțiilor europene, statelor membre și altor părți interesante la aceeași masă pentru a-și face un angajament, pentru a-și lua angajamentul de a implementa directiva într-un mod corect, cu prevederi de implementare corecte. Este o directivă foarte importantă și acest forum privind piața internă trebuie să fie un loc unde se va face schimb de bune practici și de bune experiențe între instituțiile europene și țările membre. Acest forum ar trebui să se concentreze asupra întrebării cum funcționează piața internă. Suntem responsabili de, opera, de modul în care operează această piață și cetățenii trebuie și ei să fie implicați. Sunt multe probleme și s-a vorbit uh, pe larg despre ele în acest Parlament și de aceea am următoarea întrebare. Au uh, cerut statele membre cooperarea Comisiei și ajutorul Comisiei pe acest subiect? Au reușit ele să implementeze măcar unele dintre recomandările Comisiei? Caută Comisia noi modalități și noi soluții și folosește Comisia toate mijloacele necesare pentru a ajuta acele țări care au probleme în procesul de implementare. Pe scurt, există idei noi uh, pe acest subiect. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult și acum următorul vorbitor în numele grupului socialiștilor și democrați, domnul Grech. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte îngrijorat uh, faptul că contactele cu autoritățile locale ne confirmă faptul că multe dintre acestea nu uh, își dau seama ce le așteaptă în momentul în care această directivă va intra în vigoare. Foarte multe nu cunosc legislația în vigoare privind cele patru libertăți. Există o proastă informare în ceea ce privește legislația și regulamentele privind serviciile financiare, comunicațiile electronice și serviciile de transport. Se pare că este o problemă procesul de simplificare al administrației, precum și um, regulile comerciale și licențele comerciale, astfel încât este important ca Comisia să ia mai multe inițiative pentru a ajuta autoritățile locale și regionale. La fel de important este ca Parlamentul e important să rămână implicat în acest proces după punerea în aplicare a directivei, dacă dorim ca acest proces de aplicare să oglindească lucrurile la care, s-au căzut de, la care s-a căzut de acord în Parlament. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Un minut pentru domnul Liberațchi z reguły. Domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult. În vremuri de criză ar trebui să încercăm să creăm locuri de muncă, să sprijinim competitivitatea și să uh, reducem prețurile. pentru a avea o valoare adăugată pentru consumatori. Vorbim aici despre Uh, lucrurile de muncă în domeniul construcției și așa mai departe. Acestea nu, nu au nevoie, acești muncitori nu au nevoie de subvenții, trebuie să își găsească un loc de muncă. Știu exemplul unei brutării într-un stat vecin uh, unde s-au făcut investiții, însă guvernul local nu a mai susținut această brutărie, brutărie pentru că organizația locală a brutarilor s-a împotrivit uh, deschiderii unei noi brutării. Așa încât, doamna comisar, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Care state sunt bune, au rezultate bune la implementare și care sunt codașe? Vrem să ni se spună acest lucru în mod clar. Vrem să știm cum este implementată această directivă în statele membre. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Librațchi. Acum avem 5 minute de intervenții spontane. Multe persoane au cerut cuvântul, însă voi da cuvântul doar la cinci colegi. În primul rând, doamna Hanslick, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamna comisar. Sunt de acord cu ce ați spus în legătură cu directiva serviciilor și anume că este unul dintre actele legislative cele mai importante din ultimii ani și că implementarea lui este foarte importantă. În uh, mandatul precedent am fost implicată uh, în discutarea acestei directive și mi-aduc aminte câte eforturi s-au făcut pentru a se ajunge la un compromis. Sunt un mare susținător al acestei directive și de câte ori mă întâlnesc cu reprezentanții antreprenorilor, Uh, spun că această directivă este o mare șansă pentru economiile noastre, pentru întreprinderile din țările noastre, dar această oportunitate trebuie să se transformă într-un fapt tangibil și asta se va întâmpla numai dacă directiva este implementată rapid uh, și corect în statele membre. De aceea mă alătur poziției antevorbitorilor mei și anume că directiva ar trebui implementată mai repede. și uh, urmăresc cu mare atenție implementarea directivei în statele membre și în propria mea țară, în Polonia, unde această directivă încă este implementată. Sper cu efecte satisfăcătoare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, doamna He. Mulțumesc, domnule președinte. Modelul pieței, mun- pieței muncii nordic nu ar putea funcționa dacă uh, unul dintre parteneri, furnizorii de servicii, nu are reprezentant la fața locului cu care se poate negocia. Iată de ce ne bucură faptul că hotărârea luată privind directiva serviciilor a fost pusă în aplicare și anume că trebuie să avem ă, acorduri colective puse în aplicare care trebuie să fie desfășurate în conformitate cu uh, legislația națională. Punerea în aplicare a directivei serviciilor în Suedia a dat totuși naștere unei eh, dezbateri privind posibilitatea impunerii unor eh, condiții privind companiile furnizoare de servicii. Vreau să vă întreb dacă această directivă împiedică țările să uh, aducă condiții asupra reprezentanților la fața locului care ar putea să stabilească contacte. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doamna Figueredo are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În această dezbatere nu putem să uităm implicațiile foarte grave uh, pe care aplicarea acestei directive de liberalizare a serviciilor le-ar putea avea în diverse țări, mai ales cele care se confruntă cu situații sociale mai vulnerabile, care s-ar putea agrava uh, care ar putea agrava o setă de crize ca aceasta cu care ne confruntăm. Chiar și cu toate grijile pe care le luăm în diverse state membre, dacă nu se iau măsuri imediate pentru a apăra drepturile sociale și ale muncii și pentru a ocroti serviciile cele mai vulnerabile, inclusiv în domeniul serviciilor publice, am putea să agravăm problemele pe care le avem. Liberalizarea s-ar putea să ducă la sporirea șomajului, a sărăciei și a inegalităților sociale, aducând beneficii anumitor grupuri economice, mai ales în țările mai bogate. Astfel, în această situație de criză, una dintre măsurile foarte importante este întârzierea uh, termenului de punere în aplicare a directivei serviciilor și un studiu adecvat al implicațiilor sociale pe care le-ar putea aduce aplicarea acestei directive. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnul Kelly. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisia, trebuie să mulțumim și Comisiei IMCO pentru că a susținut implementarea directivei serviciilor. Și criza economică nu trebuie să fie folosită ca un pretext de către statele membre pentru a lua măsuri protecționiste care vor fi dezastroase pentru toată lumea. Comerțul și serviciile pot să fie motorul unei economii sănătoase și Irlanda a beneficiat foarte mult din acest, în urma acestor uh, evoluții și situația actuală a Irlandei ar fi mult mai rea acum dacă nu ar fi beneficiat de aceste facilități. Uh, avem nevoie de concurență mai bună și de inovare. Susțin 100% această directivă și este bine să aud că cineva spune ceva bun despre comisarul Charlie McCreevy, un prieten uh, apropiat al meu, chiar dacă este dintr-un partid politic diferit. Vă mulțumesc. Urmează doamna Bes. Eh, señora comisaria, estamos hablando... Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, Vorbim despre directiva serviciilor. Această directivă a fost menită să uh, acopere a uh, patra libertate fundamentală uh, menționată în proiectul european a fost adoptată acum trei ani și fiecare stat membru ar fi trebuit să o transpună în legislația națională și să elimine orice obstacol în funcționarea ei și odată ce a trecut această perioadă, trebuie să vedem ce țară, care țări au făcut acest lucru și care țări nu au făcut-o și care este gradul de armonizare. Doamna comisar, intenționați să aveți vreo nouă propunere legislativă privind această uh, directivă extrem de importantă, dacă veți constata că nu există suficientă armonizare între țările membre? Asta este tot ce am avut de întrebat. Vă mulțumesc, președinte. Vă mulțumesc foarte mult și asta, cu aceasta încheiem uh, intervențiile spontane. Aș vrea acum să dau cuvântul doamnei uh, ministru Malmström pentru a ne da un răspuns nu mai lung de 5 minute la toate întrebările. Mulțumesc foarte mult, spune doamna ministru, pentru ridicarea acestei probleme. Cred că toată lumea este de acord că directiva serviciilor este foarte importantă și că de asemenea e foarte urgent să încercăm să o implementăm. Președinția suedeză, ca și cele dinaintea ei, fac tot ce ține de ea, face tot ce ține de ea pentru ca acest proces să meargă cât mai rapid și cât mai lin. Am avut câteva discuții în cadrul Consiliului, am avut seminarii, discuții, etc. Și uh, realmente această problemă a fost pe agenda, am încercat să încurajăm uh, uh, cât mai mult lucrurile totuși mai rămân aproape două luni, o lună și jumătate. Deci, uh, uh, sigur că situația se poate schimba, mai e timp să se facă progrese și scopul nostru este, ca și al Comisiei de altfel, ca toate țările să fie implementată această directivă până pe 28 decembrie. S-ar putea să fie unele întârzieri, regretăm acest lucru, vom regreta acest lucru dacă se va întâmpla, dar sperăm că toate țările se mișcă uh, cât de repede e posibil. Apoi s-a pus întrebarea legată de funcționarea punctelor de contact. Ei bine, acestea încă nu există. Scopul este ca aceste puncte să funcționeze într-un mod cât mai prietenos cu utilizatorul și să ofere toate informațiile relevante necesare uh, furnizorilor și consumatorilor în mod egal și statele membre au colaborat cu Comisia pentru a oferi uh, și uh, niște broșuri informative în toate limbile uh, ca să facilităm cetățenilor, consumatorilor și furnizorilor obținerea informațiilor relevante. Multe state membre fac de asemenea propriile lor eforturi pentru a disemina informații uh, referitoare la această directivă. S-a ajuns la acordul, la înțelegerea de a avea un logo comun care să faciliteze navigarea între diferitele pagini de internet și puncte de contact unele state membre, deși nu este obligatoriu, vor oferi informații referitor la drepturile uh, angajaților și legislația privind uh, munca. Deși acest lucru, cum spuneam, nu este uh, obligatoriu și Întrebarea pusă mie uh, de către un coleg suedez se referă strict la o problemă suedeză și pot spune că uh, lucrăm la această chestiune, vom reveni la într-un context mai național. Directiva serviciilor va facilita pentru furnizori libera mișcare în Europa, va fi bună pentru investiții, pentru creștere economică, pentru creare de locuri de muncă și va fi bună și pentru cetățeni cetățenii se așteaptă ca această directivă să fie implementată cât mai repede pentru că le va ușura viața și este responsabilitatea noastră că facem tot ce ține de noi ca să ne asigurăm că acest lucru se întâmplă. Vreau să mulțumesc Parlamentului nu numai uh, pentru că a votat această directivă, ci de asemenea și pentru că a acționat ca un câine de pază și că tot împins de la spate Consiliul și Comisia, asigurându-se că și noi facem tot ce ține de noi. Uh, rămâne încă un pic de timp și poate vom uh, reveni la această discuție la începutul anului viitor, în timpul președinției uh, spaniole, evident, dar Comisia, sunt sigură, va continua să urmească subiectul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, minister Malmström. Mulțumesc foarte mult, doamna ministru Malmström. Dau acum cuvântul doamnei Ferrero-Valner timp de 5 minute pentru a răspunde la întrebări. Stimați membri ai Parlamentului European, așa cum am mai spus înainte, am discutat toate aceste întrebări, toate aceste chestiuni care țineau de toate a, ideile diferite de mm, chestiuni sociale și altele. Nu nu e nevoie să redeschidem această discuție, dar, într-adevăr, trebuie să vedem cum au pus în aplicare sau cum vor pune în aplicare statele membre directiva pe baza informațiilor pe care le avem la dispoziție. Se pare, cum am mai spus, că majoritatea statelor membre vor desăvârși punerea în aplicare, așa cum am spus, până la sfârșitul anului sau poate la începutul lui 2010. Astfel încât sunt de părere că putem spune că majoritatea statelor membre uh, vor uh, uh, înființa cel puțin ghișeul unic și vor fi gata să respecte apoi acordul de cooperare administrativă și obligațiile care decurg din acesta. Dar s-ar putea să existe unele întârzieri în unele cazuri aș, în ceea ce privește schimbările juridice necesare. În ceea ce privește procesul de revizuire, unele state membre uh, au um, folosit această revizuire ca un mecanism de simplificare a legislației și a procedurilor legislative și au operat foarte multe schimbări. Alte state membre nu au um, operat decât foarte puține schimbări. Numărul de schimbări depinde de mai mulți factori, inclusiv cadrul reglementativ existent și uh, organizația internă a statelor membre pentru, pentru statele federale, situația este mai complicată. Bineînțeles, depinde și de dorința și voința statelor membre de a simplifica legislația și procedurile legislative. În ceea ce privește buna punere în aplicare, vreau să vă spun că Charlie McCreevy, colegul meu, a atras atenția în nenumărate rânduri uh, asupra importanței uh, punerii în aplicare a directivei și uh, a monitorizat procesul de, de aplicare îndeaproape prin intermediul serviciilor sale. Așa cum am mai spus înainte, au avut loc peste 80 de reuniuni bilaterale cu statele membre, cu statele membre iar grupurile de experți s-au întâlnit la Bruxelles de peste 30 de ori în ultimii ani. Deci, iată, am fost foarte activi și, uh, în continuare, Uh, vom monitoriza activitatea statelor membre și vom oferi asistență tehnică dacă aceasta este solicitată de statele membre. Dar până la urmă lucrurile sunt limpede, sunt limpezi. Aceasta este răspunderea statelor membre. Ele trebuie să aloce resursele necesare și să desfășoare activitatea în acest sens. Este crucial să ne asigurăm că procesul evaluării reciproce prevăzut de directivă va fi folosit în mod constructiv. Trebuie să evaluăm în egală măsură calitatea punerii în aplicare a legislației, așa cum s-a cerut, trebuie să monitorizăm funcționarea ghișeelor unice și, uh, în egală măsură, să obținem reacții de la întreprinderi și consumatori. Și nu în cele din urmă, va trebui să recurgem și la alte mecanisme de aplicare s-ar putea și în cazul unor încălcări, dar este prea devreme să ne pronunțăm în acest sens. În ceea ce privește IMM-urile, vă putem spune că, bineînțeles, și noi suntem de acord cu dumneavoastră, ele reprezintă coloana vertebrală a economiei europene, iar uh, problemele lor sunt la baza directivei serviciilor, astfel încât această directivă va aduce beneficii tuturor întreprinderilor și mai ales IMM-urilor. Iar în ora, în această perioadă, adesea IMM-urile se hotără să stea deoparte din cauza uh, complexității juridice și din cauza absenței unor uh, informații transparente, astfel încât această directivă va elimina acest caracter complex și cred că va oferi un avânt IMM-urilor. Din câte știe Comisia, niciun stat membru nu Uh, se folosește de aplicarea directivei serviciilor pentru uh, a reduce drepturile lucrătorilor. Vreau să spun acest lucru foarte limpede, de fapt. Drepturile lucrătorilor nu sunt afectate de directiva serviciilor. Și acesta a fost un rezultat al uh, compromisurilor practice și politice la care am ajuns noi, dumneavoastră și Consiliul. În cele din urmă, domnule președinte, Parlamentul European vreau să uh, repet acest lucru, a fost un partener cheie pe parcursul mm, uh, creării directivei serviciilor. În ultimii ani, Comisia a considerat că este foarte important ca Parlamentul să fie implicat în procesul de aplicare și să fie informat privind a uh, activitatea noastră cu statele membre și așa cum am spus înainte, această acțiune este cheie crucială în ceea ce privește buna funcționare a pieței interne și în ceea ce privește creșterea economică și a locurilor de muncă, astfel încât o bună punere în aplicare reprezintă o chestiune crucială, mai ales în contextul economic actual. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Am încheiat astfel această Prima parte a întrebărilor orale. Trecem acum la cea de-a doua parte. Este vorba de programarea în comun a activităților de cercetare destinate combaterii bolilor neurodegenerative, în special a bolii Alzheimer. Domnul Herbert Röll este raportorul, dar